Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru această declarație. Închei dezbaterea. Votul va avea loc în sesiunea următoare și acum uh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vorba de întrebarea orală Beijing plus 15, platforma de acțiune privind eh, egalitatea de gen. Doamna Eva Britt Svensson are cuvântul. Tack, herr talman, kollegor. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Problemele care țin de drepturile omului au fost întotdeauna o prioritate pentru mine. De aceea mă bucură faptul că putem purta această dezbatere astăzi aici, în sesiune plenară. În Comisia pentru Femei am adoptat o rezoluție care constituie poziția Parlamentului privitoare la platforma de la Beijing. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor din comisie pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o cu dânsii. Obiectivele platformei din 1995 au uh, vizat uh, pași istorici. Așa numita platformă de acțiune a reprezentat primul document la nivel mondial de acest tip. În el se regăsea o abordare cuprinzătoare a problemelor drepturilor omului și ale drepturilor femeilor. Uniunea, ONU are o tradiție în, uh, în uh, promovarea drepturilor omului, încă din 1994, când a promovat declarația privind drepturile omului, iar această declarație conține 30 de articole deseori citate. În articolul al doilea se spune în mod specific că trebuie protejate drepturile femeilor. În Uniunea Europeană, problema egalității între femei și bărbați este o valoare fundamentală consfințită atât în Carta Drepturilor Fundamentale cât și în tratat. În comisia noastră am, am uh, fost de acord că trebuie să luăm măsuri mai concrete la nivelul Uniunii Europene pentru a încerca să ne asigurăm că oferim o calitate mai bună egalității între femei și bă bărbați între diferite, în diferite domenii. Trebuie să dăm dovadă de mai mult profesionalism și de mai multă aplicație pentru a ne putea folosi de ultimele descoperiri științifice și pentru a ne folosi de soluții practice. Eu susțin propunerea unui ordin de protecție european uh, înaintată de președinția spaniolă în platforma de la Beijing sunt uh, elemente foarte importante. Există domenii foarte importante cum ar fi sărăcia, de care femeile sunt mult mai afectate, la fel accesul inegal la îngrijirea sănătății, violența îndreptată împotriva femeilor, violența în toate formele sale. Există politici de ordin economic și structuri de ordin economic care trebuie folosite. O delegație de opt uh, deputați va călători la New York pentru a reprezenta Parlamentul European, așa cum știți. Vom urmări dezbaterile și negocierile care reprezintă un pas înainte spre evaluarea modului în care a funcționat această platformă în ultimii 15 ani și cum și-a îndeplinit ea obiectivele. Mâine se vor adopta rezoluții cu care vom pleca în uh, valiză la New York, iar în comisia noastră am adoptat o poziție privind uh, drepturile femeilor drept care, care trebuie să fie susținute și în Uniunea Europeană și în întreaga lume. Activitatea PPE a, PPE-ul a dorit ca această parte să fie votată pe, ca acest element să fie votat pe părți. Este un element extrem de important și de aceea nu se va vota în bloc cu restul rezoluției. Secțiunea nouă, așa cum spunea și grupul PPE, este într-adevăr și din punctul meu de vedere foarte importantă, însă mă tem că votul lor ar putea să ducă la o diluare a acestui paragraf și asta ar fi foarte păcat. Noi aici, în sânul Parlamentului, avem valori diferite, opinii diferite, asta însă nu e o problemă până la urmă, de aceea și dezbatem. Dar textul acesta este un text care Uh, e un fel de numi, numitor comun, trebuie să fie un numitor minim comun și toată lumea trebuie să cadă de acord asupra lui. Ar fi păcat să ne ducem la New York fără o rezoluție care măcar să abordeze uh, niște elemente minime de acord asupra acestor probleme, pentru că ele sunt probleme foarte importante și la nivel global. Eu cred și sper că toată lumea va putea să accepte textul așa cum este el formulat, fiindcă până la urmă se spun acolo lucruri care sunt de bun simț pentru toată lumea. Am colaborat strâns în acest proces cu mii de organizații ale femeilor, cu mii de femei din aceste organizații. Este un uh, document care se bucură de un sprijin uh, extraordinar de larg. Mulțumesc foarte mult, domnule reprezentant al Consiliului, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Svensson. Vă sunt foarte recunoscător pentru această întrebare pe care ați formulat-o pe această temă. Știți că președinția spaniolă în Consiliul European consideră că egalitatea de gen este o prioritate absolută. Am stabilit mai multe obiective pentru respectarea acestei, acestui obiectiv. Avem directiva pentru non-discriminare și uh, ceva pe care l-ați numit și dumneavoastră combaterea violenței între sexe și susținerea victimelor violenței specifice de gen. Mă bucur să o văd pe doamna comisar Reding în sală, care cunoaște toate aspectele egalității de gen între femei și bărbați, mai ales în ceea ce privește aspectele juridice ale acestei probleme. Aș vrea să mă scuz pentru faptul că ministra pentru egalitate de șanse din Spania nu a putut veni la această dezbatere. Din păcate, trebuie să voteze un proiect important cu privire la reforma legii despre avort în Senatul din Spania. Această lege este o lege foarte bună care acum a ajuns în Parlamentul spaniol și trebuie votată. Spania a salutat i a sprijinit întotdeauna eforturile ONU pe tema egalității de gen. Am avut raportul Beijing plus 15 pe care l-am discutat și la cea de-a 54 îl vom discuta la cea de-a 54-a reuniune um, pe tema egalității de gen la nivel internațional, însă în continuare este nevoie de foarte multe eforturi. Consiliul face eforturi pentru a afla mai multe date concrete și indicatorii care au fost determinați de către platforma Beijing trebuie extinși. Există 12 indicatori care au fost uh, elaborați de către Uniunea Europeană pentru ca să putem evalua care este stadiul egalității de gen concret în toate statele membre. În anumite cazuri, în ceea ce privește drepturile omului, drepturile mass media și mediu, nu am reușit să respectăm aceste indicatoare peste tot. Președinția spaniolă va organiza o reuniune pe tema stereotipurilor și a femeilor în mass media. Și aceasta este una dintre aspectele competen- unul dintre aspectele competenței doamnei uh, comisar Reding. În final, vreau să mai atrag atenția asupra unui subiect. În momentul de față, probabil sunteți conștienți că criza economică și financiară domină toate dezbaterile. Pe lângă consecințele negative pe care ea le aduce cu sine, ea aduce și o povară suplimentară pentru egalitatea de gen. În același timp, însă, egalitatea sexelor poate să ducă și la depășirea crizei economice, pentru că o egalitate a tratamentului la, pe piața de ocupare ar fi o premiză importantă dacă ar putea să fie uh, preluată. Mă gândesc la strategia Europa 2020, Organele Uniunii Europene au arătat foarte clar că doresc, prin strategia Europa 2020, să creeze o dimensiune orizontală pentru egalitatea de tratament între femei și bărbați. În raportul de anul trecut, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au dorit să includă un capitol despre egalitatea de gen în strategia 2020 și uh, Consiliul EPSCO de curând la Barcelona a hotărât ca statele membre și Comisia Europeană să colaboreze pe această temă pentru, uh, bineînțeles, pentru a găsi o soluție mai bună pentru a include această dimensiune, respectând, desigur, toate competențele fiecărei instituții. Această, acest aspect orizontal va fi așadar prezent în mai multe politici europene. Împreună cu Comisia s-a cerut un plan de acțiune, care este întotdeauna un instrument esențial pentru o astfel de strategie. S-a hotărât așadar întocmirea unui plan de acțiune pentru ca pe 3, mai, pe 3 martie, mă scuzați, strategia 2020 să fie completată cu acest aspect. Președintele Van Rompuy și președintele Comisiei au spus astăzi că acest document va ține cont de aspectul egalității de tratament. Trebuie, bineînțeles, să includem acest aspect în mai multe domenii. Trebuie să luptăm pentru o egalitate de tratament tot timpul când avem ocazia, pentru că acesta este spiritul Uniunii Europene. Europa trebuie să dea un exemplu foarte bun în domeniu. Mulțumesc, spune președintele. Și acum îi dau cuvântul doamnei comisar, doamnei comisar Reding. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, este o onoare ca prima mea intervenție în fața Parlamentului la procedura de întrebare orală să fie pe o temă care ține de competența Comisiei pentru Femei. Cred că egalitatea de șanse între bărbați și femei este una dintre valorile cele mai importante și cele mai vechi până la urmă în Uniunea Europeană și mi-aduc aminte cu emoție că acum peste 15 ani, în calitate de tânără parlamentară luxemburgheză, am uh, pregătit platforma de la Beijing la Luxemburg. Iată, acum, după 15 ani, suntem în curs de a pregăti Uh, revizuirea platformei de la Beijing. Iată, se, înche- se închide cercul. Nu mai e nevoie să subliniez faptul că știți că egalitatea între femei și bărbați este una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Știți cu toții asta și puteți conta pe angajamentul ferm al Comisiei în acest sens. În cursul acestui an voi prezenta o nouă strategie a Comisiei în materie de egalitate între bărbați și femei, în urma actualei foi de parcurs pentru egalitate în perioada 2006-2010. Peste câteva zile doar, atunci când va demara cea de-a 54-a reuniune a Comisiei privind statutul femeilor uh, în Națiunile, la Națiunile Unite, care va marca a 15-a aniversare a platformei de la Beijing, Parlamentul European va trimite acolo o delegație foarte importantă, voi fi și eu prezentă, împreună cu doamna președinte a Consiliului, va fi o premieră. Vom lua amândouă cuvântul în uh, ședință plenară. Cred că și acest lucru este un uh, mesaj simbolic foarte puternic. Va fi acela momentul în care va trebui să măsurăm la nivel internațional care au fost progresele înregistrate în uh, cei 15 ani de acțiune stabiliți la Beijing. Dar va trebui să vedem și care sunt inegalitățile care persistă, pentru că în ciuda succeselor mai rămân și provocări de înlăturat. Trebuie să spun că Uniunea Europeană este și va uh, rămâne în sprijinul lucrărilor de la Națiunile Unite și în ceea ce privește reforma mecanismelor instituționale, precum și crearea acestei entități privind genul în cadrul Națiunilor Unite. Uniunea Europeană sprijină, de asemenea, dezvoltarea, în special în cadrul obiectivelor mileniului pentru dezvoltare, care oferă un o poziție importantă unui număr de 50% din cetățenii europeni care promovează dezvoltarea în întreaga lume, fiindcă știm foarte bine că fără aportul uh, femeilor n-ar exista dezvoltare. De aceea, egalitatea între bărbați și femei este, cel puțin la nivelul Comisiei, o politică orizontală, susținută nu doar de doamna comisar care are competențe în acest sens, ci și de toți ceilalți membri ai colegiului, fiecare în domeniul său. Așadar, această strategie se regăsește în domeniile de responsabilitate în interiorul Uniunii Europene, dar și în politicile externe, în special în politica de cooperare pentru dezvoltare. Știm cu toții că punerea în aplicare a platformei de la Pekin a reprezentat un progres important. În urma adoptării acestei platforme, dimensiunea de gen a fost integrată transversal, în mod general, în întreaga Uniune Europene, Europeană. Acesta a fost semnalul dat la Beijing la vremea aceea, iar impactul său a fost uh, remarcabil pentru că în toate statele membre ale Uniunii Europene, politicile de egalitate nu se mai limitează acum la măsuri specifice și se regăsesc în toate politicile. Platforma de acțiune de la Beijing ne-a permis de asemenea să înregistrăm progrese și în ceea ce privește egalitatea și în, cea, în, în baza unor indicatori care au fost elaborați de către Consiliu pentru majoritatea domeniilor de acțiune. Este vorba de 12 acțiuni și 9 indicatori. Suntem foarte mândri de rezultatele obținute, însă mai există trei indicatori care rămân de elaborat. Este, cred eu, un angajament pe care și l-a asumat Consiliul prin adoptarea unor concluzii prin care se angajează să uh, elaboreze indicatorii care mai rămân de elaborat. 15 ani de la uh, întocmirea platformei de la Beijing, președinția suedeză a abordat acest, problem, acest subiect, Consiliul a adoptat uh, uh, o rezoluție și aceste documente care au fost elaborate își găsesc locul și în toate celelalte politici ale Uniunii Europene. Și doamna președinte și domnul președinte s-au referit la Europa 2020. Este firesc ca acest sistem să permită femeilor să aibă un rol în cadrul său, un rol foarte important. Alminteri, pierdem tot mai mulți lucrători. Nu mai avem de ales. Așa că avem nevoie de femei pentru a stimula dezvoltarea economică. Nu mai este vorba nici măcar doar de o problemă de egalitate și atât, ci este și o problemă de politică economică, pur și simplu. Nu avem de ales. Avem nevoie de femei dacă vrem ca Europa să iasă din impas iar acești uh, indicatori care au fost creați ne vor ajuta în acest sens și, în cadrul grupului la nivel înalt, am elaborat un program de lucru care ne va permite să monitorizăm aplicarea actualilor indicatori și ne va permite să creăm încă ceilalți indicatori care mm, rămân de creat. Institutul European pentru Egalitatea între Femei și Bărbați, încă de săptămâna viitoare și acesta este un mesaj important. Deci, odată cu reuniunea de la New York, acest institut va fi uh, inaugurat la Vilnius. Doamna președinte, voi veni la dumneavoastră foarte curând după reuniunea de la New York pentru a discuta despre strategia în materie de egalitate a Uniunii Europene. O vom crea împreună, o vom crea pentru 50% din populația noastră, pentru 50% din cetățenii noștri și vom face o treabă foarte bună. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Eu voi prelua rolul președintelui și voi vorbi în limba maghiară. O salut pe doamna comisar, o salut pe domnul ministru. Următorii 14 vorbitori vor fi toți femei. Sper că în felul acesta vom da dovadă de respectarea egalității șanselor. Doamna Clas, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, domnule președinte, domnule ministru, conferința de săptămâna viitoare de la New York ne dă ocazia să vorbim despre egalitatea de șanse între femei și bărbați în lumina rampelor uh, la nivel internațional. Ceea ce am obținut în ultima vreme, vom putea într-adevăr să discutăm dacă am reușit să ne atingem obiectivele, dar vom putea discuta și care sunt obiectivele pe viitor. Conferința din 1995 de la Beijing, care a cerut uh, egalitate, dezvoltare și tratament egal, este în continuare o platformă esențială în Europa și a rămas unul din obiectivele principale. Suntem pe cale să atingem acest obiectiv, însă trebuie să acceptăm și că această cale nu este simplă. Au existat ambuteiaje, au existat uh, opriri și au existat câteodată străzi cu sens unic. Trebuie să definim însă întotdeauna în continuare care este obiectivul și să nu-l pierdem din ochi. Un proverb german spune că toate drumurile duc la Roma. Încercând să găsim uh, o cale comună, trebuie să ne gândim atunci care este abordarea noastră cea mai um, numitorul comun, de fapt. Nu trebuie să încercăm să obținem o majoritate forțată. Grupul meu dorește ca toată lumea să aibă libertatea de alegere în uh, toate procedurile de votare pe această temă. Pentru că egalitatea de gen trebuie să ajungă în mentalitatea oamenilor. Pentru aceasta trebuie să fim convingători. Doamna Svensson, în rezoluția sa, a pus degetul pe toate rănile care există. Mai avem multe șantiere la care lucrurile nu sunt terminate și au fost numite toate. Nu este nevoie de o gândire stereotipă, avem nevoie de salarii egale, sărăcia la femei trebuie combătută, violența împotriva femeilor, societatea care îmbătrânește, care, se, care afectează mai ales femeile. Toate acestea sunt puncte foarte importante în această rezoluție pe care vrem să le abordăm abordăm. Însă este, nu este suficient să avem o retorică foarte bună. Pentru că Rezoluția necesită și acțiuni concrete, chiar dacă obiectivele sunt întinse pe două pagini. Fracțiunea mea, grupul meu politic, dorește că atunci când se vorbește de egalitate de gen să fie implicați și bărbați și femei și ca atunci întotdeauna să numem, numim această problemă și uh, atunci când este cazul. De aceea consider că conferința care urmează va fi într-adevăr un pas înainte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele, doamnă Clas, vă mulțumesc și acum un minut și jumătatea Zita, Zita Gurmai. Doamnă comisar, dragi colegi, uh, au trecut zece ani de la lansarea platformei de acțiune. Este o dată bună nu doar pentru a evalua ce s-a făcut până acum, ci și pentru a previ pe viitor. La încep, începutul a fost uh, plin de speranță în 95. Uh, femeile și bărbații au fost declarați egal din toate punctele de vedere. Dar multe dintre, obi- dintre obiectivele platformei încă nu au fost atinse. În multe țări, uh, femeile încă nu au suficientă putere și trăiesc în sărăcie. Chiar, dacă, uh, în, chiar în secolul 21, în țări dezvoltate, unele femei nu pot să participe, nu sunt rezolvate unele probleme, cum sunt uh, drepturile sexuale și ale reproducției Parlamentul European se angajează pe calea obținerii acestor drepturi de bază, dar eh, dezbaterea, în dezbaterea politică atacurile sunt alarmante și ne arată faptul că lupta pentru drepturile femeilor e departe de a se fi terminat. Drepturile omului nu trebuie să fie obiectul unor compromisuri nu trebuie să ne mulțumim cu cel mai mic numitor comun. La New York trebuie să facem eforturi pentru că toate femeile se bucure de aceleași drepturi și aceste drepturi vor fi protejate. Și eu voi face acest lucru uh, cu... Um, fiind călăuzită de uh, motoul uh, corpul meu, dreptul meu. Mulțumesc. Acum, următoarea vorbitoare este doamna Parvanova. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Analizând ceea ce s-a realizat de la adoptarea și crearea mm, platformei de la Beijing acum 15 ani, nu putem nega faptul că mai rămâne mult de făcut. Suntem încă departe de a atinge obiectivele strategice de la Beijing, uh, iar stereotipurile și inegalitatea persistă în toate regiunile lumii, inclusiv în Uniunea Europeană. Dacă vrem să facem progrese cu această agendă, trebuie ca la nivelul Uniunii Europene să avem date fiabile și comparabile în ceea ce privește indicatorii de la Beijing. Trebuie să ne asigurăm că aceștia sunt monitorizați strâns pentru a ne adapta actualiza baza de date în mod corespunzător. Uniunea Europeană mai are mult de făcut. Trebuie să ne uităm la situația de pe piața muncii. Trebuie să reducem disparitățile uh, în toate, în toate locurile de muncă și în pozițiile de conducere, atât în sectorul privat cât și în cel uh, de stat. Deseori, uh, sărăcia este elementul fundamental al uh, stării de sănătate și minoritățile se confruntă cu excluziune, cu discriminare, cu sărăcie. Vocile lor nu sunt întotdeauna auzite speranța de viață pentru femeile rome poate să fie cu zece ani mai mică decât a populației majoritare. Discriminarea, excluziunea, sărăcia trebuie avute în vedere de asemenea și în ceea ce privește populația în vârstă. Diferența de speranță de viață între femei și bărbați duce la dificultăți economice foarte mari pentru femeile în vârstă. Este un fenomen nou care trebuie luat, analizat îndeaproape și căruia trebuie să-i se găsească soluțiile potrivite. Doamnă comisar, vă invit să propuneți o directivă privind violența împotriva femeilor, pentru că în cazul acesta cu toatele vă vom susține. Vă mulțumesc, doamna Parvanova, și acum următoarea vorbitoare, Nicol Kelnersen. Un minut. Începând cu anul 2006, ONU a constatat faptul că persoanele cele mai vulnerabile și cele mai sărace sunt primele victime ale schimbărilor climatice, iar femeile sunt majoritare în aceste două categorii în Africa subsahariană, chiar dacă aceasta deja se află într-o situație de discriminare în ceea ce privește accesul la sol și așa mai departe, în ceea ce privește solul, calitatea solului și uh, seceta, accesul la culturi, este deci uh, uh, supusă și acestei noi discriminări. În 2050, un miliard de persoane vor fi uh, victimele exodului uh, de mediu și uh, precarizarea aceasta adusă de schimbările climatice va duce la o creștere a um, amenințărilor împotriva femeilor care se vor comasa în anumite regiuni. În ultime, deci Uh, deși am avut acest text important, de 15 ani nu s-a adoptat niciun text important european în, uh, în domeniul mediului care să conțină și dimensiunea de egalitate de gen. Cer de aceea grupului verzilor ca Uniunea Europeană și statele membre să integreze perspectiva de egalitate de gen în toate analizele de impact, în toate politicile și legile care se referă la mediu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Kiri Nielsen. Acum următorul vorbitor este doamna Marina Ianacudachis. Mulțumesc. Au trecut doar 100 de ani de când tuturor femeilor li s-a dat dreptul de vot în Regatul Unit. Lupta pentru drepturile omului nu este un fenomen nou și doresc uh, să aduc omagiu tuturor organizațiilor femeilor din lume care încă luptă pentru egalitatea între femei și bărbați. Uh, femeile doresc să poată să își facă alegeri independente în legătură cu carieră, cu aspirațiile familiale și posibilitatea de a lucra într-o meserie tradițională pentru bărbați sau să se ocupe uh, de a, să lucreze de acasă, să se ocupe de copii. Noi, conservatorii, credem că femeile trebuie să poată să aleagă și e nevoie de flexibilitate oferită femeilor și după aceea egalitate le facem oare pe femei mai puțin interesante pentru obținerea unui loc de muncă dacă le nu le permitem să stea acasă cu copiii pentru că pentru noi societatea este o activitate mai puțin valorizantă decât munca? Trebuie ca femeile să depășească recesiunea economică, să obțină locuri de muncă. Cred că IMM-urile pot să ofere aceste locuri de muncă femeilor. riscăm să limităm uh, posibilitățile de a alege ale femeilor și, în același timp, egalitatea pe care o merită. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Bisotto. Raportul sub Pechino de la președința svedeză. În raportul președinției suedeze nu se spune nimic despre situația în Europa a femeilor care nu sunt originare din Occident. Sau problema nu există, sau nu se, se închid ochii în legătură cu aceste probleme. Dar condiția femeilor uh, de cultură islamică este dramatică suntem poate în criză de identitate și poate că e moda multiculturalismului și de aceea nu dorim să discutăm uh, despre eforturile femeilor uh, musulmane din Europa și din lume. Trebuie să răspundem acestei noi uh, provocări. Europenii trebuie să le ajute pe femeile musulmane din Europa în lupta pentru emancipare alături uh, de și trebuie să lupte împotriva uh, integrismului islamic. Suntem gata să discutăm despre deteriorarea condiției femeilor în comunitățile musulmane din Europa, dacă această provocare este trecută sub tăcere, trebuie să luptăm pentru liberarea femeilor în lume, inclusiv cele din islam. Bauer Urmează doamna Bauer. Mulțumesc, domnule președinte la 15 ani după adoptarea platformei de la Beijing, putem vorbi, desigur, de o mulțime de lucruri și ar merita să o facem. Eu mă voi referi însă numai la lucrurile care ne vizează pe noi. Avem un singur instrument la dispoziție noi, și anume legislația. În cursul acestor 15 ani s-au făcut progrese importante în Uniunea Europeană și în fiecare dintre statele sale membre. Au fost promovate și au intrat în vigoare legi împotriva discriminării. Este un pas important înainte pentru drepturile egale între femei și bărbați, însă nu suntem încă mulțumiți de legislația din comunitatea europeană și din statele membre, pentru că măsurile se dovedesc deseori ineficiente, iar legislația intră deseori în vigoare fără ca să se înregistreze în practică rezultate concrete. Iată, un exemplu este diferența uriașă de salarizare între bărbați și femei, deși legea care interzice lucrul acesta este în vigoare de 30 de ani. Dar în ultimii zece ani disparitățile acestea nu numai că nu s-au schimbat, ci poate chiar au crescut. Deseori, uh, uh, căile de atac în justiție se dovedesc uh, costisitoare și durează mult. Legislația împotriva discriminării este supusă monitorizării, însă de către organizațiile non-guvernamentale, însă deseori acestea au resurse puține și nu pot face altceva decât să ofere consultanță. Să sperăm că anul acesta vom putea asista la o evaluare corespunzătoare a măsurilor luate la nivelul Uniunii Europene. Desigur că măsurile legislative nu reprezintă un panaceu universal și e foarte greu să se modifice mentalitățile și stereotipurile. Însă, eficiența uh, lor trebuie să se înregistreze în practică. Avem așteptări mari privitoare la strategia 2020. Revizuirea strategiei și legătura cu strategia privind egalitatea de gen. Mulțumesc foarte mult, domnul, doamnă Bauer. Doamna Edith Estrela, un minut acum. Mulțumesc, stimate domnule președinte, doamnă comisar, domnule ministru. Ne-ați transmis foarte multe mesaje pozitive. Ați confirmat încă o dată dorința dumneavoastră de a acționa. În ceea ce privește acțiunea, eu zic că suntem dependenți de ea, pentru că la 15 ani după Beijing trebuie să constatăm, din păcate, că rezultatele sunt destul de sărace. Nu numai din cauza extinderii sărăciei, avem probleme pentru că aceasta atinge, după cum spuneam uh, înainte, și uh, femeile, ci din cauza faptului că acum șomajul bântuie și uh, salariile sunt foarte proaste, există probleme în educație. Femeile sunt primele care sunt victimele violențelor sexuale și violențelor în general. Femeile sunt subreprezentate în politică, sunt subreprezentate și în consiliile de administrație ale întreprinderilor. Așadar, ele nu participă cum ar trebui la procesele decizionale la nivel politic și economic. Pentru ca să avem o politică de egalitate de tratament cu adevărat, este necesar să stabilim indicatori pe care să ne putem baza, care să țină cont așadar de toate datele pe care le avem în legătură cu egalitatea de gen. Pentru a avea un diagnostic corect avem nevoie, deci, mai în primul rând de indicatori și după aceea abia de măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Următorul vorbitor, două minute, doamna Jimenez Berseril. Sí, buenas noches. Quería decir que yo... Bună seara. Aș dori să spun că nu am venit aici în Parlament pentru a aplauda uh, legea recentă din Spania în legătură cu avortul. Eu doresc să apăr viața umană și să le apăr pe femei, pe femeile care își pun, ale căror vieți sunt în pericol din cauza uh, violenței de gen, femei care doresc să trăiască în siguranță. Rezoluția Parlamentului din septembrie 2006 cere statelor membre o toleranță zero față de toate formele de violență împotriva femeilor se cere adoptarea măsurilor necesare pentru a proteja mai bine femeile. Programul de la Stockholm prevede o zonă de securitate, libertate și justiție pentru toți cetățenii europeni și o prioritate a acestei strategii a fost lupta împotriva violenței de gen. Eu cer uh, președinției spaniole să obțină adoptarea unui uh, unui nivel de protecție a victimelor acestor uh, tipuri de violențe. Statele membre trebuie să facă toate eforturile pentru a-și armoniza legislațiile, pentru ca lupta împotriva abuzului la adresa femeilor trebuie să depășească orice obstacole legislative, astfel încât până la urmă în Uniunea Europeană să putem să oferim o protecție potrivită femeilor și copiilor cer Consiliului și Comisiei să facă tot ce pot pentru a obține acest instrument foarte important pentru a lupta împotriva impunității de care se bucură cei care nu respectă drepturile femeilor, drepturile femeilor la siguranță, la securitate. Mulțumesc! Urmează doamna Garcia Perez. Un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Acum 15 ani, femeile au vorbit pe o singură voce, arătând că pot fi unite în direcția unei societăți mai echitabile și mai drepte. În ciuda diferențelor de ideologie, de țara din care veneau, ele s-au unit pentru a combate nedreptatea și inegalitățile dintre femei și bărbați, pentru că acestea erau obiective pe care le împărtășeam cu toatele. Ele sunt la fel de importante și astăzi. De aceea, în această rezoluție, am menționat subiecte importante, cum ar fi importanța ca Comisia Europeană să întocmească un program de acțiuni care să continue să fie elaborat în baza programului de la Beijing, de asemenea să ia măsuri pentru promovarea politicilor de egalitate de gen între, uh, în, în toate celelalte uh, politici. Noi putem să servim drept model restului lumii. Toate celelalte femei din afara Uniunii Europene nu se bucură de aceleași drepturi ca și noi. De aceea trebuie să promovăm aceste drepturi și pentru noi și pentru restul lumii. Mulțumesc. Maria Nedelceva. Mulțumesc foarte mult. Maria Nedelceva este vorbitorul următor. Dragi colegi, salut această discuție în legătură cu programul ONU în legătură cu egalitatea dintre bărbați și femei. Astăzi, inegalitatea dintre bărbați și femei există în numeroase sectoare Mă gândesc la sectorul ocupării, în care diferențele dintre remunerare sunt flagrante sau uh, viața profesională, viața familială, aici există multe probleme. Există și alte cazuri. În pofida eforturilor pentru a lupta împotriva inegalității dintre bărbați și femei, toate obiectivele acestui uh, program de acțiune Beijing 15 nu au fost atinse. Nu e vorba de redefinirea obiectivelor pe care le cunoaștem. Trebuie să revenim asupra mijloacelor pentru a le pune în aplicare mi se pare primordial ca Uniunea Europeană să-și precizeze strategia în cadrul obiectivelor programului de acțiune al ONU și asta pe trei axe principale. Strategia noastră trebuie să fie pe termen scurt, mediu și lung. Pe termen scurt, o examinare profundă a domeniilor sensibile în contextul crizei economice și financiare. E vorba de definirea unor indicatori precis, permițând să evaluăm și să măsurăm impactul crizei asupra ocupării și a situației economice a femeilor. Acești indicatori trebuie să se concentreze pe aspectele economice, sociale și de mediu. Pe termen mediu e vorba, la nivel național, de a face o urmărire regulată și de o reactualizare a datelor statistice de care dispunem. De aceea, o revizuire regulată a indicatorilor elaborați deja în cadrul programului de acțiune Beijing 15 trebuie să se facă în funcție funcție de pertinența contextului economic, politic și social, ținând cont de aceste aspecte care permit și o coerență europeană necesară realizării obiectivelor noastre comune, să nu uităm așadar aceste aspecte. Trebuie să ne gândim la politicile de egalitate între bărbați și femei, dar și să încurajăm schimburile de bune practici între state și, bineînțeles, să ne asigurăm ca foaia de parcurs a Comisiei să fie în coerență cu progresele înregistrate. Adoptând această structură pe trei niveluri, ne creștem șansele de a ajunge la sfârșit la îndeplinirea obiectivelor noastre primare. Mulțumesc. Un minut. Urmează doamna Costa. Comisaria, eh, Pechino più 15 si confronta quest'anno con... Vă mulțumesc, doamna comisar. Programul Beijing plus 15 trebuie să facă față cu criza ocupării care se înrăutățește în Europa. Este de asemenea și o oportunitate de a Uh, revedea modelele de organizare pentru politici sociale. Uniunea Europeană trebuie să uh, plaseze în centrul acestei, acestor priorități resursele financiare prin micro împrumuturi. Ar trebui să adoptăm și directiva în legătură cu uh, concediul familial. De asemenea, trebuie să susținem Uh, dreptul IMM-urilor să angajeze uh, tinere femei. În plus, trebuie să uh, susținem coopera- susținerea pentru cooperare uh, pentru cele mai sărace state, în special cele din Africa. Trebuie să uh, constituim perspectiva unei alianțe euroafricane. Noi ar trebui să uh, promovăm accesul la aceste programe și să recunoaștem uh, meritele liderilor, liderilor uh, din statele în conflict. Vă mulțumesc. Acum un minut, doamna Silvia Guillaume l'année européenne de lutte contre la pauvreté. Conferința de la Beijing uh, uh, celebrăm și anul împotriva excluziunii sociale. Femeile sunt primele victime ale precarității. În Franța reprezintă 80% din lucrătorii cu normă parțială. E vorba de lucrători uh, prost plătiți. 80% câștigă mai puțin decât salariul minim și nu ajung la uh, nevoile lor esențiale de supraviețuire. Deci există o diferență foarte mare între remunerarea femei bărbați. Egalitatea rămâne teoretică și femeile sunt confruntate cu multe sarcini familiale, trebuie să aibă um, orare decupate, fragmentate, să lucreze mai mult pentru a câștiga mai puțin. Deci trebuie să avem politici publice țințite pentru a lupta împotriva acestor inegalități pe plan intern și extern, sisteme de securitate socială care să răspundă în mod activ nevoilor femeilor și obiectivele acestea de la Beijing rămân, riscă să rămână, din păcate, prea teoretice și prea utopice. Mulțumesc foarte mult. Următorul uh, vorbitor, doamna Blinkeviciuze, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Egalitatea între sexe este un principiu fundamental pentru Uniunea Europeană în momentul în care dorește să ajungă la creștere, ocuparea forței de muncă și coeziune. Uniunea Europeană a făcut progres uh, în ceea ce privește punerea în aplicare a platformei de la Beijing, dar încă nu putem să fim pe deplin mulțumiți pentru că Uniunea Europeană nu a atins încă obiectivele documentului. Indicatorii de la Beijing trebuie să fie urmați pentru a include dimensiunea egalității între sexe în programe de, de reformă și în programe de incluziune socială. Încă nu avem statistici la nivel național și la nivel european pentru a identifica indicatori sociali, cum ar fi violența împotriva femeilor și sărăcia în rândul uh, femeilor Ar uh, trebui uh, să avem aceste statistici pentru a, față, pentru a face față problemelor care ne confruntăm și pentru a pune în aplicare programa, programul de la Beijing. Într-o perioadă de recesiune economică trebuie să, um, um, să rezolvăm această problemă a inegalității între sexe. Mulțumesc foarte mult, uh, spune președintele. Am ajuns uh, acum la procedura intervențiilor spontane. Doamna McGuinness are cuvântul un minut. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegilor pentru contribuția la această dezbatere. Uh, recent am vorbit cu un grup de funcționare femei care erau preocupate de uh, posibilitățile de a progresa dacă colegii din stânga ar putea să facă liniște, i-aș ruga pe colegii mei din stânga. Domnule președinte. Îmi cer scuze, dar nu este foarte plăcut atunci când încerci să vorbești și poate că aceste lucruri nu îi interesează pe colegii mei, dar alții sunt interesați. Aș vrea să spun că am petrecut foarte mult timp eh, promovând uh, implicarea femeilor în diverse profesii. Și adevărul este că femeile nu sunt plătite suficient, nu plătim uh, suficient pentru uh, munca de curățenie, de exemplu, pe care nimeni nu vrea să o facă. Cred că trebuie să examinăm aceste probleme dacă vrem să ajungem la o egalitate de gen uh, adevărată și de asemenea, în președinția spaniolă se vorbește despre rolul femeilor în agricultură, însă acest rol nu este avut în vedere suficient și trebuie să ținem de el cont de acest factor în revizuirea politicii agricole comune. Multe femei au luat cuvântul în această dezbatere, însă mulți dintre noi uh, avem copii și noi putem să avem această slujbă pentru că avem un venit suficient de mare. Și trebuie să recunoaștem și femeile din Iran, pe care le-am auzit ieri, și cred că acest, acest Parlament trebuie să recunoască uh, eforturile depuse de femeile din Iran. Mulțumim, doamna Machines. Are cuvântul un minut, doamna Țicău. Mulțumesc, bărbai i și femei este un principiu fundamental al Uniunii Europene stipulat de legislația comunitară. În 2009, femeile reprezentau 24% din membrii parlamentelor naționale, 26% din membrii guvernelor naționale și 33% din liderii de companii europene i de asemenea optsprezece dintre profesorii din universităile publice europene. vreau să menionez că optzeci și unu trei dintre uh, femeile tinere au absolvit cel puin învăământul secundar iar cincizeci și nouă din absolvenii de universităi din uniunea europeană sunt femei. strategia uniunii europene pentru cretere i angajarea forei de muncă i a propus ca până în două mii zece rata de angajare a femeilor să fie de. șaizeci riscul sărăciei în rândul femeilor însă se datorează în primul rând situaiei familiilor monoparentale conduse de femei cred că este important să asigurăm femeilor anse egale pentru dezvoltarea i planificarea carierei condiii pentru reconcilierea vieii personale vieii profesionale cu viaa de familie i aici vreau să subliniez importana facilităilor de îngrijire a copiilor. ne am propus ca treizeci dintre copiii sub trei ani să poată fi înscrii uh, să beneficieze de servicii de îngrijire a copilului sub trei ani. Mulțumim, doamna Țicău. Doamna Figueiredo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Um, se apropie uh, ziua uh, internațională a femeii și 15, um, și 15 ani de la semnarea platformei de la Beijing. Dar iată, femeile sunt în continuare victimele inegalităților, a șomajului, a crizei capitalismului, a violenței uh, domestice și uh, în societate. Uh, femeile joacă un rol foarte important, uh, mai ales uh, aici, în Uniunea Europeană, unde numărul femeilor care trăiesc în sărăcie este foarte mare. Uh, noi sperăm că, că veți aproba cu majoritate largă includerea alineatului care se referă la sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor în um, agenda privitoare la drepturile femeilor și necesitatea uh, ocrotirii sănătății sexuale și reproductive a femeilor la nivel european și mondial, a venit vremea să punem capăt inegalității și să promovăm uh, drepturile și uh, egalitatea între sexe la nivel social. Mulțumesc foarte mult, doamna Figueredo. Are cuvântul doamna Crețu unul din domeniile de aciune definite de platforma de la beijing în o mie nouă sute nouăzeci și cinci a vizat combaterea violenelor împotriva femeilor. la cincisprezece ani de la această conferină istorică a onu bilanul eforturilor pentru îmbunătăirea situaiei femeilor în lume este dezamăgitor. numeroase programe adoptate de a lungul anilor rămân dezolant de îndepărtate de realitate ca i obiectivele de dezvoltare ale mileniului unde figurează promovarea egalităii de gen din păcate violena conjugală violul ca armă de război mutilarea genitală căsătoria forată traficul de persoane sau sclavia sexuală rămân comarul ce distruge vieile a milioane de femei din întreaga lume. cred că fără implicarea i mai pronunată a uniunii europene nu putem vorbi de reuită. avem nevoie de o strategie complexă care să vizeze sărăcia lipsa de educaie i de informare impunitatea conflictele armate traficul de persoane în scopul prostituiei. cred că e important să nu uităm că înainte de a fi o cauză a răului violena împotriva femeilor este un efect al unui complex de factori la a căror rădăcină trebuie acionat mai unit i mai ferm. foarte mult! mulțumesc. Are cuvântul domnul Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că și domnii au cuvântul în această discuție este un semn pozitiv. Platforma de la Beijing este caracterizată prin nediscriminare, un lucru foarte important. Femei, există totuși această discriminare pozitivă pentru femei, care nu este o abordare bună pentru mine. Calitatea trebuie să fie factorul decisiv și nu altceva. Uh, Iată, avem uh, o situație interesantă și în Comisia Europeană. Ar uh, trebui să ne gândim mai, uh, mai degrabă la femeile care, care sunt discriminate. De exemplu, în lumea musulmană, acest, discriminarea se întâmplă în fiecare zi, iar noi permitem ca femeile musulmane să nu fie deloc libere, să nu poată să facă alegeri nici în ceea ce privește vestimentația, cariera, nici măcar soțul. Cei care apără drepturile femeilor uh, spun că lucrurile ar trebui să se schimbe. Ar trebui să nu ne mai gândim la cote și să uh, analizăm fenomenele de discriminare care se petrec zi de zi sub vălul religiei, fiindcă altfel uh, nu reușim să sprijinim uh, valorile societății noastre. Mulțumesc, domnule Obermeier, doamna Flajicoma, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă nu ar fi fost antevorbitorii dumneavoastră și domnul ministru, am fi fost doar vorbitoare de sex feminin care ar fi vorbit despre egalitatea dintre sexe. Însă e un subiect extrem de important în societatea modernă și sunt de acord cu colegii mei, trebuie să ne coordonăm activitățile la toate nivelurile în UE. Asta pe lângă a soluționa problema inegalității dintre bărbați și femei. Observăm însă și o mai bună calitate a unei educații orientate pe gen. Există însă și violență împotriva femeilor și alte probleme. Comisia ar trebui să-i ceară Eurostatului să îmbunătățească, îmbunătățească coordonarea, să adune date din partea statelor membre și să supună statele membre la presiune pentru a colabora mai îndeaproape cu Eurostat. Acesta fiind spuse, Uniunea Europeană este o instituție lider în ceea ce privește egalitatea dintre sexe și avem experiențe foarte bune de împărtășit la nivel global și de transmis mai departe. Și cred că în cinci ani, când vom sărbători 20 de ani de la conferința de la Beijing, vom putea să observăm mai multe progrese în ceea ce privește egalitatea de gen. Mulțumesc. Un minut. Doamna Verber. Geschlechter die gleichheit der geschlechter ist ein fundamentales prinzip der eu. dieses prinzip există un principiu fundamental al Uniunii Europene care este egalitatea de gen. Acesta apare în tratate și este menționat foarte des și de aceea discutăm despre acest lucru în această seară. Problemele apar atunci când uh, vine vorba de implementarea egalității. Uh, eu cred că nu va mai fi nevoie să discutăm acest lucru atunci când egalitatea va exista într-adevăr. În, în numele Consiliului, domnul López Garrido. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse de de vorbitoare, fiindcă în afară de contribuția domnului Obermaier nu am avut decât doamne vorbitoare. Cu uh, domnul Obermaier sunt de acord uh, doar într-o anumită măsură. Trebuie spus uh, că doamnele care au luat cuvântul au exprimat o nouă etapă pe care o demarăm acum în Uniunea Europeană în ceea ce privește egalitatea între sexe. Beneficiile nu sunt doar pentru femei, ci și pentru bărbați, fiindcă acesta este un principiu fundamental al existenței noastre în comun. Și aderenții am sperat că vor fi atât, atât femei cât și bărbați, pentru că toată lumea are de câștigat de pe urma acestei valori. Uniunea Europeană a sprijinit uh, întotdeauna egalitatea între sexe în articolul 2 al tratatului privind Uniunea Europeană. Se vorbește despre dreptul uh, primar al egalității între sexe mai apoi, eh, în tratat se stipulează că toate, uniunii, toate politicile Uniunii Europene trebuie să țină cont de principiul egalității între sexe. Toate politicile. Deci, iată, um, acest principiu este în miezul politicile euro europene și a devenit un punct central al agendei europene. Acum trebuie să punem acest principiu în practică iar președinția franceză își propune să facă acest lucru, Consiliul își propune să facă acest lucru și suntem siguri că putem conta pe uh, cooperarea Comisiei Europene. Ieri la Madrid ne-am uh, întâlnit uh, cu doamna comisar Reding și uh, am primit asigurări că vom conlucra îndeaproape pentru ca obiectivele noastre privind egalitatea între sexe să poată deveni realitate, să se poată materializa uh, pe parcursul președinției noastre. Vreau să mă refer la evenimentul de pe 8 martie, eh, Ziua Femeilor, care, iată, se apropie. La, mm, Parlament, la Strasbourg vom discuta Carta pentru Femei și eh, Consiliul va discuta în egală măsură chestiunea egalității în contextul so- coeziunii sociale precum și combaterea violenței împotriva femeilor, care un subiect care a fost foarte des menționat în um, intervențiile vorbitoarelor. Violența împotriva femeilor um, este un flagel al societății noastre care trebuie eliminat și sunt, uh, sunt sigur că aceasta va fi una dintre realizările noastre pe viitor. Cum am spus, putem conta pe cooperarea Comisiei și Parlamentului. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lopez Garido. În numele Comisiei are cuvântul doamna comisar Reding. President. Domnule președinte, directivele pentru egalitate au apărut în anii 70 și de atunci Multe directive au schimbat le- legile în statele membre, ci au creat legislații acolo unde aceasta nu exista în statele membre. Legislația de egalitate între bărbați și femei a apărut la toate nivelurile societății. Cu toate acestea, aveți dreptate, vedem în continuare că legile sunt bune, dar practica nu dă curs acestor legi. Și primul lucru pe care trebuie să îl facem nu este să creăm noi legi, ci să vegem ca legile să fie aplicate de facto în societate. Eu visez la o dezbatere viitoare în acest Parlament să participe 50% femei și 50% bărbați. Am un vis că nu vom mai avea nevoie de Ziua Internațională a Femeilor pentru că nu va mai exista nicio problemă. Dar putem visa și practica ne dezamăgește. Trebuie să acționăm. De aceea, mulțumesc președinției spaniole care a pus uh, problemele femeilor pe lista de priorități și sunt angajate împreună cu colegii din comisie să uh, promovez uh, integrarea de gen în toate politicile noastre. Și colegul meu, Ander, care este uh, responsabil pentru ocupare, uh, se va asigura că în programul 2020 această inițiativă va fi prezentă. Pentru celelalte elemente, după cum am spus deja, am lucrat cu Comisia pentru Femei asupra unei noi strategii de egalitate, unde diferența de salarizare între genuri uh, va fi o problemă majoră pe ordinea de zi, pentru că acestea sunt probleme structurale care trebuie rezolvate. Există însă și probleme de societate care sunt profunde și pe care trebuie să le abordăm cu ajutorul organizațiilor pentru femei, cu ajutorul miniștilor din statele membre, cu ajutorul legilor naționale, cu legile europene și este vorba de uh, grava problema violenței împotriva femeilor. Acest lucru trebuie să ne preocupe în special. Cu toate acestea, doamnelor, atunci când aveți o delegație puternică, și veți merge la New York pentru a aniversa 15 ani de la platforma de la Beijing, trebuie să fim mândri. Pentru că dacă ne uităm la ceea ce am făcut în ultimii 15 ani, rezultatele sunt bune. Bineînțeles că nu am ajuns unde vrem, dar am făcut multe până acum și prin această experiență putem să ajutăm femeile de pe alte continente. Acest lucru va fi subiectul reuniunii de la New York. Nu să examinăm doar ceea ce au făcut femeile din Europa, ci cum pot politicile de dezvoltare europene să ajute femeile de pe alte continente. Și cred, de asemenea, că Carta Drepturilor Fundamentale, care este un text absolut lăudabil, care ar trebui citit de fiecare copil în școlile europene, care trebuie, ar trebui studiat de fiecare student în universități. Această carte a drepturilor fundamentale spune lucrurilor pe nume. Nu există diferență între bărbați și femei. Ei sunt egali și este responsabilitatea noastră să veghem ca acest principiu să fie pus în practică și atunci când nu se întâmplă acest lucru, să uh, ne opunem. Pentru că nu doar în Parlament trebuie să ne opunem, trebuie să avem opoziție și în statele membre și să luptăm împotriva problemelor care apar și nu sunt rezolvate. Să nu păstrăm tăcerea. Și fan, fac un apel tuturor bărbaților din, acești, din acest Parlament să se alăture femeilor. Ok, Commissioner. You know, the chair cannot make any comment. Președintele nu poate face niciun comentariu, deci nu voi face asta, spune domnul președinte. Bine. Vom vota asupra rezoluției mâine dimineață la 11.30. Și acum ajungem la discursurile în baza regulii 150, anume discursurile cu durata de un minut.